ei noi, pentru a echilibra propunerea Comisiei, care face din acest instrument un instrument de sprijin și de protecție pentru investițiile publice, dar noi ne-am dorit să fie și un instrument care să sprijine mai mult cererea și, eventual, un sistem de reasigurare criza. Însă munca pe care au făcut-o piețe către exterior. Spunem că Uniunea Europeană a învățat de pe urma crizei și iată acum se dotează cu un instrument pentru a face față următoarei crize, deoarece următoarea criză va veni, nu știm când, însă cu siguranță ne va lovi, deci trebuie să fim pregătiți. Deci, practic, ne-a luat destul de mult timp, însă măcar reacționăm. Partea cea mai bună și absolut esențială e uh, caracterul automat. Dacă asta nu e în propunere, instrumentul nu poate să-și uh, atingă potențialul. Acum, 30 de miliarde pentru întreaga zonă euro nu e o sumă enormă, nu poate avea un impact major, însă e drept că totuși se crește puțin propunerea. Și acum un comentariu bugetar. Să nu uităm, e un instrument care în afara pragurilor din cadrul financiar, însă trebuie să intre totuși la resursele proprii, de deci să intre la pragurile de la resurse proprii. Deci când se va determina suma pentru acest instrument, va trebui să modificăm pragul de la resurse proprii, dar să nu atingem cel de la e neapărat automat. Acum, partea mai proastă e suma și ceea ce lipsește și îi dau dreptate doamnei Berez, asigurarea pentru șomaj. Pentru prima oară avem o această asigurare pentru șomaj. Avem din ce în ce mai multe țări care privesc cu bun această idee și Parlamentul ar face o greșeală dacă nu ar insista asupra acestui lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Siegfried Mureșan Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, dragi colegi! În primul rând, în numele Comisiei Econ le mulțumesc celor doi raportori, domnul Beoghe și doamna Beres, pentru continuarea muncii pe care am început anul trecut la raportul cu privire la capacitatea bugetară a zonei euro adoptat de buget. În primul rând, apreciez faptul că cei doi colegi cer explicit în raport o raportare regulată a Comisiei către Parlamentul European cu privire la FESI. E ceva ce trebuie să apărăm un rol puternic al Parlamentului. În al doilea rând, sunt de acord cu elementul de condiționalitate și, bineînțeles, condiționalitatea trebuie să fie clară, de natură macroeconomică. Voi intra imediat în câteva detalii. Și mai avem, bineînțeles, și un alt element important din punct de vedere politic și anume condiționalitatea cu privire la respectarea statului de drept a valorilor europene și excluderea posibilității de a ajuta o țară care uh, la adresa căreia s-a declanșat articolul 7. Deci e o chestiune importantă și trebuie găsită o soluție în următoarele săptămâni. Acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția asupra câtorva elemente în legătură cu care mi-aș dori să avem mai multe discuții cu colegii, cu raportorii și poate și lămuriri. În primul rând, convergența. codul de convergență. Eu cred că salut această idee, să codul de convergență nu poate înlocui legislația fiscală. Trebuie respecta, dacă respectăm uh, codul de convergență, trebuie să respectăm și regulile bugetare. Asta înseamnă că o țară trebuie ajutată dacă e la greu, doar dacă respectă regulile, nu dacă le încalcă. Și întrebarea pentru raportor. Se face trimitere aici la un cod de convergență care să concentreze pe câteva criterii hotărătoare. Am vrea să știm mai multe despre aceste criterii la codul de convergență. Deci orice poziție aici ar fi binevenită. În al doilea rând, în propunerea comisiei se include conceptul conform căreia că plățile pentru subvențiile la dobânzi ar putea fi disponibile din acest fond. Această condiție însă a fost ștearsă de raportor și întrebarea evidentă e ce se întâmplă cu, de unde să vină plățile dacă nu există disponibilitate aici. Eu salut mai degrabă propunerea inițială a Comisiei. Însă trebuie să există o disponibilitate a acestor plăți. Și acum, ideea acestui eh, mecanism de asigurare, despre care am discutat mult când am adoptat raportul cu privire la capacitatea bugetară și nu exista atunci o majoritate pentru un mesajul de la Econ. În ceea ce privește... Cei doi raportori n-au corectat eh, greșelile acestui, acestei propunere. Eh, cu toată aprecierea domnule Böge, pentru dumneavoastră personal, recunosc uh, foarte clar în acest uh, proiect de raport atât uh, mâna PP-ului cât și a socialiștilor și democraților. Dumneavoastră spuneți că acest mecanism ar fi unul pentru a ne pregăti pentru șocuri asimetrice, dar se bazează și se argumentează în, în Uh, temeiul crizei economico-financiare, care a fost un șoc simetric, care a afectat toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci nu există niciun fel de asimetrie acolo. Aici se vorbește de un, despre un șoc asimetric în considerente. Uh, practic, uh, este o ipocrizie, pentru că nu pot să, nu pot să transform un șoc sau o criză asimetrică într-un șoc asimetric. Însă, însă poți uh, astfel, prin această transformare, să realoci uh, bani din fondurile pentru coeziune. Da? Uh, însă șocurile asimetrice nici măcar nu sunt definite. Proiectul este și contrar uh, principiilor uh, economiei de piață. Uh, practic, dobânzile sunt eliminate uh, pentru că se prevăd niște ajutare pentru plata dobânzilor. În plus, se instalează un automa automatism care, practic, uh, uh, subminează reevaluarea uh, eficienței programelor. Singurul scop al acestui program este să emită volume, să, ceea ce nu are niciun fel de legătură cu economia de piață. Nu pot să fiu de acord cu colegul Böge și, de altfel, și doamna Bereș a spus la fel, că Eh, nu cred că mecanismul de activare este unul suficient de elaborat. Dacă ne gândim la eh, șomaj, eh, atunci nu trebuie să contracarăm, nu contracarăm șomajul în rândul tinerilor prin pregătirea pentru un șoc asimetric, ci prin intervenția în economia astfel încât să se reducă șomajul. Deci o, o, o țară cu piețe ale forței de muncă flexibile poate reacționa mult mai ușor la șomaj uh, decât uh, o țară uh, în care reformele structurale nu au avut loc și structurile sunt rigide. Ca atare, um, în mecanismul, prin activarea acestui mecanism vor primi bani tocmai acele state membre care nu și-au făcut temele. Și atunci uh, uh, creăm niște stimulente greșite. O ultimă observație, domnule președinte. Din această propunere nu este deloc analizată uh, problema promovării investițiilor publice și, pe de altă parte, a investițiilor private prin BEI nici de acest lucru nu, uh, nu, nici acest lucru nu este avut în vedere. Deci proiectul nu este bine gândit, nu este bine gândit, contravine principiilor uh, economiei de piață și este ipocrit. Thank you. Thank you for Mulțumesc. Mulțumesc că ne lăsați totuși o speranță socialiștilor, pentru că, din punctul dumneavoastră, femeiul e o organizație socialistă, Statele Unite, de asemenea, e o țară uh, socialistă și toate țările unde există astfel de uh, stabilizatori automați sunt uh, socialiste. Dar oricum, a fost bine că am învățat lucruri noi. Domnul Paet. Din partea grupului ALDE, dar nu este aici, atunci domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus uh, și cu ocazia ultimei dezbateri, este o dezbatere dificilă la grupul liberal, unde sensibilitățile sunt împărțite. Venim din țări diferite, cu culturi diferite și aș vrea să subliniez aici că o prioritate pentru grupul liberal este ceea ce a spus și domnul Mureșan. Trebuie să vorbim și despre condiționalitățile macroeconomice. Raportul ar trebui să țină cont și de o partajare și o reducere a riscului. Acesta este cadrul general de dezbatere mulți membri ai grupului meu sunt foarte atenți la faptul că ar trebui să existe o legătură între reformele structurale și respectarea pactului fiscal și felul în care se lansează această funcție de stabilizare a investițiilor. Și aș vrea să vă explic un lucru. Vă aduceți aminte poate că în Statele Unite, în urmă cu câteva, câțiva ani, președintele Obama a salvat General Motors – dar uh, președintele Obama nu a salvat de la faliment uh, orașul Detroit. Și asta pentru că la sfârșitul secolului XIX a existat o dezbatere cu ocazia construirii Uniunii și condiția de a, uh, salva datoria federală de a lansa um, acest sistem federal era să nu se salveze, să nu se ofere bailout pentru niciun stat federal. Deci trebuie să vedem cum uh, facem aici, cum ne putem construi uh, propriile noastre idei și unii membri ai grupului meu doresc să introducă o anumită condiționalitate pentru lansarea acestei funcții. Și uh, am utilizat uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sole, din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și dacă îmi permiteți, voi lua și cele două minute de la colegul meu, domnul Lambert. Da, este un grant sau un împrumut? Este o favoare pe care mi-o face. Au și trecut 20 de secunde. Foarte succint, cinci comentarii pe care vreau să le fac. În primul rând, mărimea. Și noi considerăm că 30 de miliarde pe întreaga perioadă 21-27 e o sumă prea mică insuficientă dacă obiectivul este tocmai acela de a oferi Uniunii un instrument pentru a face față șocurilor asimetrice. De aceea vom propune un nivel de cel puțin 1% din PIB-ul zonei euro ceea ce înseamnă 120 de miliarde, care reprezintă cam dublu față de ceea ce propun coraportorii la amendamentul 19. În plus, suntem pentru adăugarea granturilor pe lângă împrumuturile de concesiune, pentru că acestea au un efect de stabilizare mult mai puternic. În al doilea rând, legat de condiționalitate. Noi considerăm că, dincolo de respectarea regulilor fiscale, ar trebui să se lase uh, posibilitatea de a integra și condiții sociale sau de mediu uh, pentru eligibilitate. De exemplu, obiectivele intermediare uh, 2020 de mediu și, de asemenea, o condiționalitate legată de statul de drept, care ar trebui să fie introdusă. În al treilea rând, indicatorii folosiți. Noi considerăm că indicatorii utilizați pentru a um, declanșa programul și formulele uh, utilizate ar trebui să fie redefinite, menținând două uh, condiții acumulative, mi se pare prea restrictiv, mai ales pentru statele membre care au avut uh, o rată a șomajului foarte ridicată în ultimele trimestre și care au menținut la un nivel artificial această rată în ultimii ani. Pentru noi, o singură condiție ar trebui să fie suficientă pentru declanșarea accesului la instrument sau, cel puțin, ar trebui să fie excluse statele membre care au o rată a șomajului ce depășește media zonei euro aceste state ar trebui să fie excluse sau să aibă derogare de la nevoia de a îndeplini cele două condiții. Un alt punct, natura investițiilor. Și aici grupul nostru consideră că ar trebui să existe un, un factor de ecologizare pentru alegerea investițiilor de finanțare și posibilitatea de a integra și considerațiuni de natură socială sau de muncă în cadrul investițiilor de ocupare. Și un ultim comentariu, datoria publică. Noi considerăm că sumele de finanțare care sunt oferite statelor membre prin acest instrument ar trebui să nu fie incluse în calculul datoriei publice. Tocmai pentru a extinde uh, eligibilitatea fondurilor publice în ciclul de dezvoltare a capitalului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru GUE, nu știu dacă este cineva în sală. Se pare că nu. FDD-ul nu este nici el prezent din partea grupului ENF, domnul Zani. Președinte, mult sintetic. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Voi încerca să vă exprim argumentele prin care eu cred că această propunere nu poate soluționa nimic în zona euro. E încă nu știu câtă încercare ca cele din trecut pentru a soluționa o problemă structurală. Deci, ca și cum ai vrea să vindeci o tumoare cu aspirină. Trei puncte acum principale. În primul rând, sunt de acord cu ce spunea colegul Luc. Un instrument de acest tip nu doar că nu e adaptat pentru a absorbi șocurile asimetrice. Un astfel de instrument nu e deloc uh, adaptat și nici funcțional pentru a absorbi uh, șocurile marii crize, care nu au fost niște șocuri simetrice, au implicat practic toată zona euro cu intensitate diferită, însă a fost un șoc care a lovit între continentul. Al doilea punct. Încă o dată se încearcă ca printr-un instrument fiscal să se soluționeze parțial problema. Sau o problemă care într-o țară normală poate fi soluționată cu politici monetare. Multe bănci centrale au printre competențe monitorizarea nivelului de ocupare și acționează când nivelul de ocupare nu e la nivelul așteptat. Însă iată că noi încercăm să soluționăm problema cu un alt instrument care e ineficient. Un alt punct, condiționalitatea. Să legi condiționalitatea de acest instrument îl va face și ineficient. Deci chiar în caz de nevoie, statele membre, bineînțeles, că vor uh, ezita să folosească acest instrument. Și ultimul punct. Încă o dată, se încearcă să se sporească contribuțiile statelor membre, mai ales a celor state membre care în ultimii ani uh, au susținut instituțiile europene. Deci se cer bani din nou pentru un instrument care clar nu are cum să soluționeze problemele structurale pe care le are în, în prezent zona euro. Mulțumim! Trecem acum la Catch the Eye. Domnul Calve Șambon și domnul Fernandez. Cine mai dorește să intervină? Calve Șambon? Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea de prezentat uh, trei uh, comentarii, pentru că nu vreau să folosesc prea mult timp. În primul rând, în urma comentariului făcut de domnul Luca, criza financiară a fost un șoc simetric pentru Europa sau pentru zona euro. Însă, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat înăuntrul uh, Europei și în zona euro, uh, consecințele au fost asimetrice și acolo trebuia să intervenim. Colegul de la ALDE vorbea despre orașul Detroit, dar și cazul Californiei. Acolo s-a intervenit și s-a oferit ajutor atunci când falimentul era total. Însă a existat o, o nevoie de autorizație pentru a interveni la nivel federal, chiar și pentru a cumpăra un pix. Deci asta doar pentru a prezenta uh, aceste scurte comentarii, pentru că eu intervin acum din punctul de vedere al ocupării. În primul rând, cred că trebuie să uh, denunțăm faptul că avem sume de dreptul ridicole. Știu că bugetul este ridicol pentru întreaga UE și asta înseamnă bugete mici uh, pentru fiecare aspect. Însă ce înseamnă că uh, jumătate din banii care au fost alocați pentru Irlanda uh, vom utiliza pentru restul perioadei e foarte puțin. Uh, Acum, în ceea ce, s-a, uh, ce privește uh, întrebarea referitoare la automatizare, consecințele sociale, aici pot să vă spun că pentru a interveni pe partea uh, cererii, ar trebui să îmbunătățim sau să extindem avertizorii din punct de vedere social. De exemplu, atunci când există o creștere continuă a sărăciei este doar un exemplu și în încheiere aș vrea să-i felicit pe raportori. Am învățat foarte multe și m-au ajutat extrem de mult. Mulțumesc! Honas, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Elementul cel mai important al propunerii este faptul că acest stabilizator este automat, cu adevărat. Problema însă este că dacă uh, îl concepem ca un sistem de garanție a investițiilor, investițiile prin propria lor natură au o uh, perioadă de pregătire mai lungă. Se pregătește proiectul, se structurează, se finanțează și așa mai departe. Deci dacă sistemul este conceput ca o garanție a investițiilor, atunci s-ar putea să pierdem acest mecanism automat uh, pe care îl dorim implicit. Pentru că orice sistem de garanție a investițiilor va avea o întârziere, un termen necesar, o întârziere între uh, intrarea în vigoare și momentul de investiție propriu-zisă. Și uh, față de ce au spus colegii mei mai devreme, ar fi mult mai bine pentru a garanta, garanta această automaticitate ca finanțarea să nu meargă către investiții, ci către consum și aici se garantează uh, faptul că este automat. Uh, și modelul se poate transforma într-un model pentru șomaj care să garanteze menținerea consumului și deci automaticitatea sistemului. Dacă, pe de altă parte, ne dorim un sistem de stabilizare prin intermediul investițiilor, și aici ne întâlnim cu dezbaterea anterioară, ar trebui ca în programul EU Invest să menținem un profil asimetric, anticiclic, prin utilizarea garanției a multiplicatorilor, a proviziunilor, pentru ca EU Invest să se mențină anticiclic pentru investiții, astfel încât uh, investitorii privați să fie menținuți și asta face ca investiția să fie mai rapidă, iar pe de altă parte stabilizatorul automat să fie destinat consumului pentru a permite acel efect anticiclic pe care ne-l dorim. Mulțumesc! Mulțumesc. Jean, da, aș vrea să-i felicit pe cei doi raportori care, iată, de trei ani de zile urmăresc uh, cu hotărâre acest obiectiv uh, de-a dreptul crucial. E nevoie de eforturi susținute și expertiza lor mă face să îi admir, dar pot să spun că sunt de-a dreptul decepționat de propunerea comisiei. Iată, încă o dată, Uniunea prezintă un instrument care nu este la înălțimea provocărilor actuale, pentru că e vorba aici de guvernanța zonei euro, avem o monedă unică, avem o politică monetară unică, dar avem doar uh, o sumă de politici naționale și practic aici este în joc guvernanța zonei euro, care este în continuare foarte vulnerabilă, prezintă riscuri deosebite și cele 30 de miliarde, bineînțeles, nu sunt suficiente Uh, pot uh, apărea noi crize și 30 de miliarde e o nimica toată. Deci uh, să ne pregătim pentru timpuri dificile și să avem și resursele și mijloacele politice necesare pentru astfel de circumstanțe. Oricum, vreau să vă mulțumesc încă o dată și să-i felicit pe raportori, știu că vor face tot ce pot, dar trebuie să facem și un apel, un strigăt către șefii de state și guverne ca să schimbe situația. Mulțumesc. Mai avem doar 5 minute, cred, deci am să vă scutesc de intervenția mea, pentru că Hona s-a spus deja multe din cele ce vroiam să le precizez aici, din punctul de vedere al eficacității și al notelor de natură tehnică pentru capacitatea de absorție a șocurilor asimetrice. Hona, cred că ai dreptate. Ajutorul pentru șomaj este cel care reușește să îndeplinească această funcție de stabilizator automat, deci ar trebui declanșat. După aceea se poate uh, vorbi de o etichetare, deci nu există o incompatibilitate aici. Însă i-aș invita și pe cei doi co-raportori să se gândească care este mecanismul cel mai eficient pentru a atinge obiectivul nostru. Comisia, foarte pe scurt, după care vom da cuvântul celor doi coraportori. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să mulțumim și noi uh, celor doi coraportori pentru abordarea atât de interesantă asupra propunerii comisiei. Se pare că au înțeles foarte bine care este miza. Este un prim pas concret înainte uh, pentru a avea un mecanism de susținere comun și o formă de exprimare a solidarității între țările din zona euro care se confruntă cu șocuri asimetrice. După ce am renunțat la mecanismul de ajustare. Deci a fost conceput uh, ca un sistem de frânare automat uh, care să fie gestionat din punct de vedere fiscal, să fie controlat și în același timp să fie util pentru cei care au nevoie de o asistență uh, structurală programată. Aceasta este ideea acestui mecanism. Astfel de șocuri asimetrice au avut loc în trecut, se vor întâmpla și pe viitor. Real estate, am văzut, uh, zona mobiliară, deci de asemenea estul Europei, vecinătăți cu probleme, deci trebuie să fim pregătiți și Parlamentul European prin acest uh, proiect de raport, cred că stabilește o agendă foarte clară și vreau să mulțumesc raportorilor pentru aceasta, în special pentru comentariile făcute legate de ajutorul de șomaj. Uh, acesta uh, devine un punct interesant pentru câteva capitale europene și sperăm ca la Consiliu să se ia un angajament clar. Comisia va avea o atitudine constructivă, bineînțeles, vom încerca să lucrăm în această direcție și să respect, respectăm și temeiurile juridice. Trebuie să vedem uh, cum facem ca acest ajutor pentru șomaj să nu intervină în ceea ce privește automaticitatea uh, sistemului. Dar, exceptând aceste probleme, vom urma Parlamentul și statele membre dacă doresc să o ia pe acest drum. Acum, foarte pe scurt, despre buget nu este singurul uh, instrument pe care îl avem uh, pentru a lupta împotriva crizelor. E nevoie de o stabilizare a investițiilor, dar înainte de criză trebuie să lucrăm cu instrumentele de care dispunem în uh, propunerile pentru actualul CFM. Însă un astfel de instrument ar putea juca un rol important pentru a stabiliza până la 10% din investițiile publice. Deci este o parte a soluției și este un prim pas, cum am spus, în direcția cea bună. În sfârșit, doresc să spun că salutăm explicațiile clare oferite de doamna Beres în ceea ce privește condițiile de declanșare. Salutăm acest lucru. Criteriile de eligibilitate, aici trebuie să ne asigurăm că mecanismul este țintit pentru țările care uh, sunt gestionate cel mai bine din punct de vedere fiscal și mulțumim încă o dată Parlamentului pentru eforturile făcute. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Domnul Böge. Kürze, also erstens... Foarte pe scurt, uh, în, um, la votul uh, raportului de inițiativă, grupul meu, domnul Lucă, nu a uh, într-adevăr n-a votat linia grupului, dar majoritatea totuși au votat cum am votat mine, ca mine. Când vorbiți de ipocrizie, Trebuie să vă spun că sunt pe aceeași linie cu FMU, cu profesorul Klaus Redling, cu domnii de Mauro și cu alți eh, experți eh, eh, de care nu mi este, de a căror companie nu, este, nu mi este rușine. Am studiat și eu economie și știu că economia nu este o știință a naturii. Revedeți raportul de inițiativă. Domnule Mureșan, scrie acolo, acolo că acest raport de inițiativă a fost adoptat în uh, procedură uh, de legiferare ordinară. Bun, dacă vreți, uh, domnule Mureșan, putem introduce această sintagmă și aici. În ce privește factorii de activare, acești triggeri, um, am formulat astfel textul pentru că opinia experților lor a fost că dacă vrem un, o declanșare automată, atunci aceste, acești factori de declanșare vor funcționa cel mai bine. Pentru că putem formula altfel, în variate feluri și chipul, dar nu va funcționa. Ceea ce am făcut uh, noi aici uh, nu este niciun fel de vot în favoarea unei uh, asigurări de șomaj. Nu există interpretare? Nu? Deci, deci nu vrem să uh, oferim o fel de asigurare de șomaj. Atunci, bine, trec în engleză. S-a discutat uh, uh, inclusiv de către ministrul Olaf Scholz problema șomajului. Sigur, se poate vorbi despre șomaj, dar până acum n-am vrut ca uh, amenamentele noastre să... It's a possible solution... Interpreții de limba română își cer scuze că întrerupem uh, aici uh, intervenția noastră pentru că suntem solicitați uh, într-o altă echipă, într-o altă sală. Mulțumesc. Otherwise, the other solution is the better one. And this is my point where we still have some divergences and we agreed to wait for this debate before we come uh, the, uh, with these uh, additional ideas how to manage this. Because one of the main things is in such a